importante din acest domeniu. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, doamnă comisar. Am încheiat și acest ultim punct de pe ordinea de zi, care va fi votat.